domnule președinte. Uh, uh, Dragi colegi, se reia sesiunea. Vreau să spun bun venit președintelui și de asemenea comisiei. Vă rog să luați loc. Avem și voturi la orele 17, ceea ce înseamnă că trebuie să respectăm programul nostru. Primul punct pe ordinea de zi, dezbatere comună, descărcare de gestiune pe anul 2017. Avem în total 53 de rapoarte din partea șase raportori, doamna Ayala Sender, domnul Vali, doamna Schmidt, domnul Con, domnul da, Sarvama, mă scuzați, și doamna Drabajova. De asemenea, domnul Claus Lene este aici alături de noi. Bun venit aici! Și avem acum adoptarea proceselor verbale de la sesiunea de ieri. Textul este disponibil dacă aveți comentarii, dacă nu, atunci procesul verbal se adoptă și putem trece la primul punct pe care l-am anunțat deja. Avem deci 53 de rapoarte și am să-i dau cuvântul doamnei raportor, doamna Ayala Sender, pentru patru minute. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să spun bun venit domnului Lene, președintele, fostul președinte al Curții de Conturi, de asemenea salut președinția Consiliului și domnul Oettinger. Ne aflăm în fața ultimei descărcări de gestiune pentru durata acestui mandat, descărcare de gestiune pentru anul financiar 2017, un an important pentru bugetul UE și important la momentul acesta, în 2019, pentru că e vorba aici de un adevărat bilanț pe care trebuie să-l facem. Ne așteaptă alegerile pe 26 mai și aceste alegeri vor fi hotărătoare pentru viitorul Uniunii. De aceea este esențial să analizăm ce s-a întâmplat în acești ultimi ani, în cazul meu 15 ani, deci 3 mandate, ani în care am avut de învățat împreună toate instituțiile. Parlamentul și-a exercitat competența cu fermitate, dând dovadă de deschidere față de celelalte instituții pentru a învăța împreună și pentru a găsi cele mai bune căi pentru ca bugetul Uniunii să se implementeze acolo unde s-a hotărât și pe prioritățile și valorile pe care cu toții le doream, cu toate garanțiile necesare de regularitate și legalitate. Domnul Lene este reprezentantul Curții de Conturi, ne-a ajutat foarte mult și am lucrat împreună, ceea ce a fost deosebit de important. Faptul că ne aflăm în fața celui de-al doilea an în care declarația de asigurare nu este negativă, aceasta ne deschide un nou drum astfel încât cetățenii europeni să vadă că toată această muncă a meritat. Am reușit să reducem nivelul de eroare, rata erorii în această perioadă, însă așa cum arăta Curtea de Conturi, un lucru pe care l-am discutat pe larg cu Comisia, au apărut noi provocări în acest timp, de exemplu instrumentele financiare, care sunt foarte diverse, noile fonduri fiduciare care apar la orizont, cu noi posibilități, de asemenea achizițiile publice, și problemele aferente sau noi provocări pe viitor, cum ar fi, de exemplu, schimbarea climatică, apărarea sau alte aspecte fundamentale pentru UE. Pentru toate acestea e nevoie de o atitudine înțeleaptă pe viitor. Pentru anul 2017 am încercat să facem un raport uh, care să fie ușor de înțeles, uh, pentru ca cetățenii să poată înțelege foarte bine ce progrese s-au făcut și care sunt problemele sau provocările fundamentale. Am lucrat uh, pentru a avea o gestiune directă, unde avem semne de întrebare și comisia va trebui să-i facă față. Am lucrat de asemenea și pe gestiunea partajată. Aici s-au făcut multe progrese și pot să spun că Consiliul a reușit să depășească probleme mari pe care le aveau și în cadrul gestiunii indirecte prin agenții și prin noi fonduri sau formule pentru care trebuie să găsim noi modalități de control pentru bugetul Uniunii. La comisie am votat și cu această ocazie vreau să mulțumesc tuturor colegilor de la comisia mea și secretariatului de asemenea care ne-au ajutat foarte mult și în cadrul votului s-au întâmplat două lucruri noi. În primul rând, e vorba de OLAF, organizarea uh, AMG și un alt aspect important, conflictele de interese care au de-a face cu secretarul general al Comisiei, lucru care probabil că va reieși și în cadrul dezbaterii și la care voi răspunde la sfârșitul dezbaterii. Mulțumesc! Mulțumesc! Am să dau cuvântul acum domnului Vali, de asemenea în calitate de raportor, pentru patru minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori și eu să mulțumesc uh, coraportorilor, uh, raportorilor din umbră pentru cooperarea foarte bună uh, și mulțumesc și secretariatului care m-a ajutat foarte mult. Acțiunile Uniunii Europene pentru a promova dezvoltarea în țările terțe sunt foarte importante sumele respective sunt uh, imense și deci bineînțeles că trebuie să uh, controlăm foarte bine felul în care banii au fost uh, uh cheltuiți. În raportul său, uh, Curtea de Corturi sublinează că rata de eroare pentru plățile din 2017 este de 4,5%. Ceea ce ne îngrijorează, această cifră e îngrijorătoare și am menționat uh, acest lucru și în uh, raportul meu. Domeniile în care au apărut cele mai multe erori reprezintă programele pentru subvenții, acordurile cu organizațiile internaționale, și uh, instituțiile uh, de cooperare din statele membre. Deci trebuie să gestionăm mai bine contractele și să ne asigurăm că licitațiile publice sunt uh, desfășurate în mod mai uh, eficient. Trebuie de asemenea să îmbunătățim felul în care uh, folosim uh, indicatorii de performanță, performanță și de rezultate și trebuie să avem informații cât mai uh, clare și mai ușor de înțeles. Uh, în 2017, când a fost uh, lansat uh, fondul de dezvoltare, 8,7 de milioane de euro uh, au fost vărsați în acest fond de la bugetul european. Și este foarte important să avem indici foarte clar pentru a vedea cum asistența a ajuns în aceste țări, asistența pentru dezvoltare. Trebuie să combatem în orice caz frauda, pentru că riscul de fraudă este foarte ridicat. Trebuie să studiem mai ales probleme precum evaziunea fiscală și uh, Uh, um, evaziunea fiscală și uh, fluxurile financiare care sunt menționate și în rapoartele pe care le discutăm. Apoi, uh, fondurile fiduciare, Fondul de Dezvoltare a acordat 3 din cele 4 miliarde pe care le are la dispoziție. De asemenea, trebuie să vedem cum fondurile au fost cheltuite în situații de criză, dar în orice caz trebuie să fim foarte prudenți în legătură cu contracte și felul în care fondurile sunt uh, cheltuite. Deci, uh, trasabilitatea este foarte importantă, uh, atât în relațiile cu ONG-urile cât și cu organizațiile internaționale. Cooperarea este foarte importantă, însă atunci când se acordă fonduri, trebuie să se respecte criterii foarte stricte și să se aplice și controle foarte stricte. În raportul său special, Curtea de Corturi a examinat trasabilitatea fondurilor europene pentru ONG-uri. Și în acest uh, raport special se sublinează că Comisia nu a fost uh, a dat dovadă de suficientă uh, eficiență. S-a constatat că există lacune în ceea ce privește procedurile de gestiune, atât în ceea ce privește colectarea de informații, cât și în ce privește contractele. Aș dori să mulțumesc raportorilor alternativi, comisarului, BCE-ului și Curții de Conturi. Mulțumesc! Mulțumesc! Următorul raportor este doamna Schmidt, tot patru minute. Stimate domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi, doamnelor și domnilor, Parlamentul European în 2017 a cheltuit 1,9 miliarde de euro. Cota de eroare a fost de 0,5%, ceea ce uh, putem doar să ne dorim și la alte posturi bugetare. Însă vorbim despre un buget administrativ, așadar cred că această cotă de eroare de 0,5 este în continuare mult prea mare. 0 ar fi ideal. În ultimele luni uh, m-am străduit și am analizat toate domeniile Parlamentului European personal. Colegii uh, mei au fost uh, foarte deschiși și-au spus dorințele și problemele cât se poate de cinstit. Am putut să adresez orice întrebări doream și am avut senzația că am primit răspunsuri sincere. Bineînțeles că nu este totul de aur, nu tot ceea ce strălucește este de aur și în uh, domeniile de unde provin cele mai multe plângeri sunt și anumite uh, probleme. Vorbim aici despre mâncare, despre serviciul privind bicicletele, clădirea. Pe acestea le-am uh, analizat uh, în amănunțime și cu siguranță mai sunt multe de făcut. Însă, dacă tot vorbim despre serviciul uh, privind șoferii, ei bine, acest serviciu a fost integrat în Parlament și acest lucru reprezintă un progres semnificativ. Am analizat uh, aceste domenii și un uh, punct important uh, au fost uh, birourile de legătură. Acolo trebuie să mai uh, acționăm, pentru că toată lumea le găsește ca fiind grozave, cu excepția mea. Eu cred că costurile fixe pentru clădire, costuri de transport, nu se găsesc într-un proporție echitabilă cu avantajele pe care le aduc birourile de legătură. De aceea aș vrea ca și cetățenii să poate beneficia și să fie susținut de către, de către aceste birouri de legătură. De aceea mă aștept ca social media să comunice mai bine cu privire la aceste lucruri, pentru că ne găsim în epoca social media și nu este suficient să reacționăm numai la campanii, ci informațiile trebuie transmise astfel încât știrile false să nu prindă la nimeni. În ceea ce privește domeniile problematice, doresc să le mulțumesc în primul rând, colegilor pentru compromisurile la care s-a ajuns, pentru că am avut parte de o cooperare foarte bună, constructivă, chiar dacă nu am fost întotdeauna de aceeași părere. Cele mai importante domenii problematice, ca în fiecare an aproape, sunt fondul de pensii, în privința acestuia, trebuie să venim cu o idee la un moment dat, pentru că acesta a fost înființat uh, atunci când deputații nu aveau uh, dreptul la pensie de la nivel național, însă schimburile, timpurile s-au schimbat și acum trebuie să găsim soluții. Aceste soluții trebuie să vină în întâmpinarea drepturilor acelor deputați care au plătit la acest fond și, de asemenea, trebuie să protejeze și contribuabilul. Sediul uh, de la Strasburg și de la Bruxelles, acesta este de asemenea o problemă. Colegii din Franța nu dau dovadă înțelegere, nu doresc să vorbim despre sediul unic. A fost în continuare o problemă majoră, însă atrag atenția asupra costurilor. Peste 21 de milioane de euro pe an se duc pe acest demers și nu mai trebuie să vorbim și despre emisiile de CO2. În al treilea rând, forfe- suma forfetară privind costurile. O sumă forfetară este o sumă forfetară și chiar dacă suntem de păreri uh, diferite, sunt lucruri care trebuie acceptate și nu se poate ca doar din uh, pură voință politică să nu discutăm despre aceste lucruri. Per total, o treabă bună, foarte interesantă și sper că vom putea să oferim descărcarea de gestiune ceva mai târziu. Mulțumesc și acum trecem la domnul Con, de asemenea 4 minute, în calitate de raportor. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, domnule președinte Lene, stimate colegi, stimați colegi. Bugetul uh, pentru celelalte instituții a fost uh, pe ansamblu pentru 2017 satisfăcător, s-au uh, constatat foarte puține erori. Mai mult am abordat, am reușit să îmbunătățim și aspecte legate de personal. Aș dori Uh, să spun că de exemplu, am încercat uh, să facem uh, îmbunătățiri în ceea ce privește egalitatea de gen între bărbați și femei și reducerea stresului la locul de muncă. Aș dori să salut faptul că multe dintre recomandările Parlamentului din ultimul exercițiu de descărcare au fost preluate și care s-a dus astfel la evoluții pozitive în ceea ce privește folosirea fondurilor, dar și în ceea ce privește personalul. Uh, serviciul pentru acțiune externă, de exemplu, la procedura uh, a făcut foarte multe progrese în ce privește delegațiile, mai ales în ceea ce privește licitațiile prin uh, cursuri și prin folosirea experienței și prin sistemele TIC. Aș dori să salut mai ales cooperarea cu delegațiile naționale din străinătate. Comitetul Regiunilor, de exemplu, și Comitetul Economic și Social Uh, au uh, avut o cooperare exemplară, împărtășesc serviciile uh, de interpretare, clădirile, ceea ce a dus la economii semnificative. Cu toate acestea, am constatat că e nevoie de investiții, mai ales în ce privește sistemele informatice. Aș dori să încurajez instituțiile să aprofundeze cooperarea pentru a reduce cheltuielile pe viitor în acest domeniu. Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a uh, avut o activitate exemplară. În pofida faptului că uh, resursele umane au scăzut, uh, ea a obținut rezultate foarte bine. S-au obținut uh, economii foarte importante, uh, chiar cu mai puțin capital uman. Curtea Europeană de Conturi uh, a ținut cont de recomandările Parlamentului, a uh, făcut eforturi foarte importante pentru a uh, uh, urgenta tratarea cazurilor. Și deci uh, sistemul, noul sistem administrativ trebuie salutat. Cu uh, dublarea numărului de judecători, uh, însă această, acest subiect trebuie aprofundat pe viitor. Curtea uh, de conturi este un partener de, de nevitat în exercițiul descărcării și ne-a sprijinit foarte mult în acest sens. Comunicarea cu cetățenii europeni în mass media mi se pare uh, uh, exemplară. Uh, Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a încercat uh, să țină cont de domenii precum uh, protecția datelor. Pe lângă aceste evoluții pozitive, totuși în acest an am constatat și câteva probleme, câteva erori. Comisia noastră va continua să obțină un alt acord cu Consiliul, însă deocamdată uh, rezultatul nu este definitiv și deci uh, propun uh, amânarea descărcării în speranța că vom obține rezultate pozitive. A existat un caz la uh, Curtea de Conturi uh, în legătură cu hărțuirea și împreună cu colegii, colegul de la ALDE, domnul Clint, uh, ne-am asigurat că va exista o anchetă care va fi sprijinită de comisia noastră, dar în orice caz sperăm ca această comisie, să, această procedură să ducă la rezultate pozitive. La Comitetul Economic și Social au existat câteva probleme datorită surmenajului la locul de muncă um, noi ne dorim uh, să, uh, ca procedurile și regulile respective să fie mai bine verificate. Uh, în ceea ce privește surmenajul la locul de muncă și hărțuirea, grupul socialiștilor practică toleranța zero. De asemenea, în ceea ce privește șofer, serviciul de șoferi și costurile de deplasări, considerăm că e loc de mai bine Uh, trebuie de asemenea ca uh, Comisia de Control Bugetar să evalueze, să evalueze această situație pe viitor. Mulțumesc, președintele. Stimați colegi, vă rog să vă respectați timpul uh, alocat, având în vedere că la ora 5 trebuie să votăm. Deci vă rog să vă respectați timpul alocat. Următorul raportor, domnul Sarvama, 4 minute. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Lene, domnule comisar Oettinger, domnule reprezentant al Consiliului, domnule Ceamba, domnilor și domnilor. În primul rând aș vrea să mulțumesc Curții de Conturi, Comisiei, rețelei de agenții și staffului de la Parlamentul European, incluzând aici și secretariatul de la birourile noastre pentru munca excelentă făcută în această procedură de descărcare de gestiune pentru anul 2017. Agențiile descentralizate sunt extrem de vizibile în statele membre, cu un impact clar, direct, pentru viața de zi cu zi a cetățenilor. De aceea salutăm rezultatele pe ansamblu pozitive ale auditului făcut de Curtea de Conturi pentru aceste agenții. Curtea a oferit uh, un aviz uh, fără rezerve în ceea ce privește fiabilitatea conturilor și legalitatea și regularitatea plăților subiacente pe anul 2017, cu excepția plăților de la biroul EASO pentru azil. Regretăm că uh, Curtea a oferit un astfel de aviz negativ pentru plățile de la EASO. Motivele aveau de-a face în special cu nerealizarea plăților pentru contracte de achiziții uh, publice și proceduri de recrutare. Trebuie să salutăm totuși uh, ambiția reformelor pe care dorește să le realizeze managementul de la EASO acum. Dorim să se ajungă la o mai mare transparență pentru a avea o structură de guvernanță mai bună și mai transparentă. De aceea propunem să oferim descărcarea de gestiune pentru toate agențiile, cu excepția biroului EASO, pentru care propunem amânarea descărcării de gestiune. Aș vrea să mai subliniez încă alte opt comentarii de natură orizontală. În primul rând, cerem agențiilor să implementeze o bugetizare în funcție de performanță pentru a avea indicatori potriviți care să analizeze rezultatele și să găsească soluții performante pentru a aduce valoare adăugată. Cerem Comisiei, rețelei de agenții și agențiilor separate să lucreze împreună și să ofere feedback constructiv în cadrul negocierilor pentru viitorul CFM și să exploreze noi posibile surse de finanțare pentru agenții. Invităm Curtea și Comisia să definească o formulă coerentă pentru calcularea uh, plăților și un ghid clar pentru raportarea bugetară a agențiilor. Cerem de asemenea Comisiei ca în următorii ani să ofere autorităților de descărcare de gestiune în mod automat toate cifrele necesare referitoare la aceste agenții descentralizate. Suntem îngrijorați în legătură cu o serie de factori care subminează performanța acestor agenții, în special în ceea ce privește achizițiile publice. Regretăm de asemenea că sistemul de audit nou pentru uh, auditul privat a adus tot felul de probleme. Agențiile trebuie să continue munca lor deosebit de bună pentru a gestiona conflictele de interese, pentru o transparență orizontală, pentru protejarea uh, avertizorilor de integritate și așa mai departe. În ultimul rând, cerem să se ofere descărcarea de gestiune în anul imediat după exercițiul financiar despre care este vorba. Aștept uh, să avem această dezbatere și m-am plâns uh, deja odată că dezbaterile de această natură se fac la Comisia de Control Bugetar doar seara. Mă bucur că acum o facem în timpul zilei. Mulțumesc foarte, bine, foarte mult și acum doamna Labajova, patru minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte, domnule comisar, uh, domnule președinte al Curții de Conturi, domnilor și domnilor. Aș vrea să încep prin a mulțumi colegilor de la Curtea de Conturi uh, și tuturor celorlalți președinți. Sunt foarte bucuros că am reușit să evaluăm anul contabil 2017 și nu numai în ceea ce privește aspectele financiare, ci și în ceea ce privește impactul și performanța. Sunt uh, foarte mulțumită că s-a întâmplat așa și apreciez cooperarea pe care am avut-o. Evaluarea performanțelor și a rezultatelor uh, demersurilor comune este extrem de importantă pentru că ne afectează viața de zi cu zi, fie că este vorba despre bugetul și cheltuielile Uniunii sau de implicarea și activarea capitalului uh, privat sau dezvoltarea cercetării și inovării. Bugetul total uh, a fost de 2,1 miliarde de euro pentru anul 2017, deci 2% din bugetul total al Uniunii Europene. A implicat 700 uh, de oameni, iar uh, obiectivul lor a fost să se ocupe de cercetare și inovare, să îmbunătățească competiția, competitivitatea industriei europene și să facă față tuturor provocărilor din domeniu. Aceste întreprinderi comune implică parteneriate strategice importante și uh, creează rețele de cooperare pe termen lung. Implicarea sectorului public și privat în aceste întreprinderi reprezintă o manieră eficientă de dezvoltare a cercetării europene. Întreprinderile comune uh, să despre acestea se spune că sunt implicați nu numai banii europeni, ci și capitalul propriu, de asemenea și know-how-ul cetățenilor. Cu toți acești factori, Europa se poate transforma într-un lider de piață în domeniul uh, inovației și cercetării. Și pentru IMM-uri sunt foarte importante aceste întreprinderi comune. De aceea sunt bucuros că uh, IMM-urile sunt implicate și vor fi și mai mult implicate în aceste întreprinderi comune și pe viitor. Horizon 2020 implică, de asemenea, uh, um, indicatorii de performanță cheie și vreau să felicit întreprinderile comune pe această cale pentru că majoritatea dintre ele în 2017 au reușit să îndeplinească obiectivele, respectiv uh, indicatorii cheie de performanță, ba chiar să-i depășească. Eficiența întreprinderilor comune a fost demonstrată de faptul că costurile de management uh, au fost sub 5%, ceea ce reprezintă un uh, semn al unei structuri de management bune. Propunerile uh, au fost uh, deschise și încheiate în conformitate cu programele de lucru relevante, iar uh, perioadele de finanțare au fost mai scurte decât cele permise. Iar în ceea ce privește ITER și uh, întreprinderea comună privind uh, energia de fuziune, această întreprindere comună a îndeplinit șapte din nouă puncte cheie care fuseseră planificate de Consiliul ITER pentru 2017 și dintre cele 32 planificate au fost uh, îndeplinite 13. Numai în ceea ce privește întreprinderea comună Excel, Curtea de Conturi ar trebui să vină cu un raport calificat în ceea ce privește corectitudinea plăților. Acesta este însă rezultatul întreprinderilor comune din trecut, Artemis și uh, celelalte, care au uh, adus câteva probleme. Mulțumesc pe această cale tuturor celor implicați și uh, sper că aceste întreprinderi comune să meargă pe aceeași direcție, pentru că ele uh, respectă decizia Comisiei privind controlul bugetar. De aceea recomand să se închidă uh, toate cele 17 conturi. Mulțumesc și acum numele Consiliului, uh, doamna Ciot. Domnul Ceamă, am cer scuze. So, thank you. Mulțumesc. Domnule președinte, președintele îi roagă pe oaspeții din galerie să păstreze tăcerea. Sunt bineveniți, dar uh, sunt invitați să păstreze tăcerea. Vă rog. Uh, mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Este o plăcere pentru mine să particip la dezbaterea de astăzi privind uh, execuția bugetului pentru anul financiar 2017 în contextul procedurii de descărcare bugetare prevăzută în conformitate cu articolul 319 din tratat. Uh, Consiliul acordă o importanță sporită acestui exercițiu de descărcare. Este vital ca fondurile europene să fie cheltuite în conformitate cu regulile și că cheltuielile să respecte principiul bunei gestiuni financiare. În 20 februarie, colega mea, ambasador uh, Luminița Odobescu, Uh, reprezentanta permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană, a avut uh, plăcerea de a participa la ședința Comisiei de Control uh, Bugetar, făcând recomandarea să se acorde descărcarea Comisiei. Votul de la plenară va avea astăzi și sper că se va confirma votul de la Comisia Cont și se va acorda descărcarea Comisiei. Pe de o parte, Consiliul salută faptul că pentru a doua oară Curtea uh, acordă o, uh, un aviz calificat în ceea ce privește legalitatea și regularitatea plăților. În același timp, uh, Consiliul salută reducerea uh, ratei estimate de eroare uh, raportată de către Curte în ultimii ani. Pe de altă parte, Consiliul regretă faptul că rata uh, totală estimată de eroare pentru plățile din 2017 uh, este de 2,4%, însă se situează uh, deasupra placului de 2%. Deci, Consiliul uh, își repete dorința de a obține uh, îmbunătățiri în ce privește sistemele de gestiune financiare pentru uh, a ne încadra în rata de eroare estimată în toate domeniile politice. Doamnelor și domnilor, anul 2017 a fost un an special, nu doar pentru că s-a situat în mijlocul perioadei financiare a cadrului financiar multianual, și și datorită schimbărilor în cadrul de control și de asigurare. Uh, acest lucru s-a reflectat mai ales în domeniul coeziunii, în care Curtea a introdus o nouă abordare. Pentru prima dată a verificat pachetele de asigurare depuse de către statele membre pentru actuala perioadă de programare. Acestea fiind spuse, însă îmbunătățirile, s-au observat îmbunătățiri constante în ce privește gestiunea bugetului uh, uh european în ultimii ani. Rata uh, de eroare a scăzut în 2017 uh, pentru a patra oară la rând. Statele membre și Comisia au reușit să-și îmbunătățească sistemele de management și de control și uh, trebuie să continuăm în același spirit. Bineînțeles că e loc și de mai bine, mai ales în ceea ce privește plățile bazate pe rambursări, care încă reprezintă proporția cea mai mare de eroare. Regulile continuă să fie foarte complexe, atât pentru beneficiari, uh, cât și pentru autorități, autoritățile care trebuie să le uh, verifice uh, un cadru de reglementare mai simplu, mai transparent și mai ușor de prezis este foarte important pentru a ne asigura că fondurile europene sunt bine gestionate și cheltuite. În aceeași ordine de idei, Consiliul uh, notează recomandările curții în ceea ce privește simplificarea uh, cadrelor strategice care guvernează executarea bugetului european. Trebuie să ne asigurăm că bugetul duce la rezultate concrete, ținând cont de obiectivele pentru Uniunea Europeană. Contribuabilii europeni trebuie să constate că banii lor nu sunt irosiți și mai mult că banii sunt uh, cheltuiți uh, în domenii care îi interesează și care schimbă situația. Și de aceea Consiliul sprijină recomandările curții de a simplifica indicatorii privind performanța bugetului european și pentru a îmbunătăți uh, acordarea între obiectivele generale și obiectivele de politici. Astfel uh, se poate accentua răspunderea pentru rezultate și se poate spori uh, claritatea și transparența pentru uh, toți factorii implicați. Bineînțeles însă că curtea va trebui să-și continue activitatea foarte importantă cu, privind, cu privire la rapoartele anuale și prin verificarea ratelor erorilor, atât în cadrul actual financiar, cât și pentru viitorul. E foarte important pentru obiectivele 3, uh, securitate și cetățenie și 4, Europa globală. Uh, acum, în ceea ce privește gestiunea bugetului european, Consiliul a identificat însă câteva elemente de preocupare. Există un nivel uh, foarte important de angajamente bugetare restante Uh, și de datorii contingente, iar Consiliul ar dori ca Comisia să îmbunătățească estimările de plăți și să țină cont de recomandările curții pentru a pune mai multe informații în ceea ce privește situația datoriilor și în ceea ce privește folosirea instrumentelor financiare e foarte important pentru a ne asigura uh, că fondurile europene uh, sunt cheltuite în spiritul transparenței. Constatăm că Parlamentul și Consiliul uh, împărtășesc aceeași abordare. Salutăm îmbunătățirile care sunt vizibile și uh, dorim ca și autoritățile din statele membre, uh, cât și Comisia și uh, Curtea să continue aceste eforturi și să le îmbunătățească. Trebuie să transmitem un semnal fără echivoc cetățenilor europeni și contribuabililor, respectiv că banii sunt cheltuiți în mod responsabil și ușor de tras la răspundere. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ministru. Acum aș dori să dau cuvântul domnului comisar Oettinger, vă rog. Stimate domnule președinte, Doamnelor și domnilor, raportori și deputați, domnule președinte al Curții de Conturi, domnule președinte al Consiliului, doamnelor și domnilor. Vreau să mulțumesc, în primul rând, tuturor celor care au lucrat la această procedură constructivă. Stimată doamna Ayala Sender și stimați colegi din uh, Comisia pentru Control Bugetar. Uh, proiectul nostru de raport mi se pare foarte inteligibil uh, și, de asemenea, foarte la obiect. Este un raport competent. Doresc de așa să mulțumesc uh, Curții de Conturi, care este în permanență în dialog cu noi și ne oferă criticile sale constructive, iar sfaturile sale sunt importante pentru noi și de regulă le și urmăm. Și, și de această dată, Curtea de Conturi ne-a evaluat activitatea mai mult decât corect. În uh, anul bugetar 2017 a fost vorba despre ultimul an de descărcare de gestiune uh, din acest mandat, înainte de uh, alegerile europarlamentare. Așadar, vă mulțumesc pentru ultimii cinci ani, pentru activitatea dumneavoastră la comisie și uh, îi mulțumesc și domnului Gresle pentru angajamentul de care a dat dovadă la comisia dumneavoastră. Permiteți-mi ca după 5 ani să fac un scurt bilanț. În ultimii ani, uh, bugetul nostru a fost uh, îmbunătățit. La nivel operațional, dar și strategic, Parlamentul a venit uh, cu tot felul de propuneri. De asemenea, și Curtea de Conturi și Consiliul au făcut-o. Performanța a ajuns în prim plan. Iar cu mijloacele financiare pe care le avem la dispoziție, am încercat să ne îndeplinim prioritățile și să creăm valoare adăugată. Valoarea adăugată este uh, motoul pe care îl transmitem și generației viitoare în ceea ce privește programele noastre. Ne-am propus să ne simplificăm procedurile și, de asemenea, uh, beneficiarii finali, atunci când vine vorba despre uh, proceduri, am încercat să le simplificăm viața. Prin utilizarea opțiunii de costuri simplificate, uh, și prin uh, adoptarea noului, noi, noului regulament privind bugetul. Toate acestea au fost uh, simplificate și acesta reprezintă baza pentru programe mai simplificate în următorul CFM. De asemenea, gestiunea bugetară a fost îmbunătățită. În acești 5 uh, ani am reușit să reducem la 2,5% cota de eroare și vom încerca să reducem rata de eroare în continuare și, de asemenea, să venim în întâmpinarea intereselor contribuabililor. Am uh, protejat și mai mult bugetul nostru printr-o structură și mai robustă de prevenire și de corectare. De asemenea, am uh, îmbunătățit, îmbunătățit sistemul de control și uh, am uh, dorit să uh, îmbunătățim sistemul digital al administrațiilor naționale pentru ca activitatea lor să devină baza activității noastre. Curtea de conturi, în ultimii doi ani, nu a venit cu o evaluare negativă, ci uh, și acest lucru ne arată că suntem pe drumul cel bun. De asemenea, rapoartele noastre și modul de raportare a fost dezvoltat în continuare. Avem acum un uh, pachet de raportare uh, financiar integrat și care pune uh, accentul pe performanță și, de asemenea, um, guvernanța bugetară s-a îmbunătățit. Toate acestea ajută la o gestiune mai bună a descărcării bugetare. Toate acestea se regăsesc de asemenea și în propunerile Comisiei cu privire la următorul CFM și se ține cont de ele. Trebuie să ne asigurăm că banii contribuabililor sunt cheltuiți în mod corespunzător și de asemenea că se creează valoare adăugată pentru cetățeni și aceasta va fi obiectivul nostru și pe viitor. Negocierile care vor fi purtate uh, reprezintă un pas în continuare pe această direcție. Iar în ceea ce privește anul bugetar 2017, e bine, raportul dumneavoastră, domnilor și domnilor, ne oferă o imagine clară a evoluțiilor care în marea lor majoritate au fost pozitive în ceea ce privește uh, bugetul și evoluția sa. Noi uh, dorim să arătăm cetățenilor care este valoarea adăugată pe care o prezintă un buget european pentru fiecare dintre noi în parte. Bugetul este relativ mic, însă este foarte eficient, pentru că reușim să creăm o valoare adăugată și să obținem rezultate pe care un stat singur nu ar fi putut să le obțină în același fel sau l ar fi costat mult mai mult. Un, o rețea transfrontalieră foarte importantă uh, în ceea ce privește mm, traficul rutier uh, și de asemenea uh, feroviar, relațiile între oameni, sisteme de asigurare a eficienței energetice, piața unică, piața unică digitală, cercetarea în toate domeniile, promovarea imm urilor IMM-urilor, toate acestea se regăsesc uh, sub acest acoperiș european și numai prin intervenția echipei noastre vom reuși să le obținem. Bineînțeles că întotdeauna există loc de mai bine. Primul uh, aspect important este vorba despre mm, apelarea la fonduri uh, europene. La începutul uh, CFM-ului, aceste fonduri au fost absorbite foarte dificil. Acest lucru s-a schimbat uh, în mod semnificativ în ultimul an, iar anul acesta s-a ajuns la un ritm foarte bun, cel care fusese planificat inițial. Vrem să facem tot ceea ce este posibil, astfel încât această evoluție să fie continuată și în 2021 și în 2022 prin simplificare și printr-o uh, clarificare a cadrului legislativ. În al doilea rând, dorim ca banii contribuabililor să fie bine cheltuiți. Pentru aceasta, cadrul uh, de performanță al uh, Parlamentului este foarte important. OECD-ul este Uh, cel care confirmă în mod periodic acest lucru. Și propunem și pași uh, suplimentari pe această direcție. Obiectivul nostru trebuie să fie să beneficiem de date privind uh, performanța, astfel încât să dovedim că am obținut o valoare adăugată. În al treilea rând, rata de eroare. Dorim să facem tot ceea ce este posibil, astfel încât rata de eroare să scadă în continuare. După realizarea programului și după toate controlele care au fost realizate, am ajuns la o rată de eroare restantă de sub 2%. Aceasta a fost obținută în 2017 și va reprezenta baza pe care, la care ne vom uh, raporta în continuare. Punctul 4. Conflictul de interese. am respect față de Parlament și de asemenea pentru Comisia de Control Bugetar, pentru că a înăsprit prevederile cu privire la conflictul de interes și le-a susținut. Facem acum pașii necesari astfel încât să oferim asistență statelor membre referitoare la modul în care prevederile privind conflictul de interese vor fi aplicate în uh, ceea ce privește noul regulament bugetar. Și de asemenea, activitatea de control va beneficia de un cadru care va trebui să fie implementat în fiecare stat membru. În acest sens, pe 10 aprilie vom, organi- uh, vom organiza o conferință mare, astfel încât uh, statele membre să poate să își exprime uh, părerile cu privire la acest punct și să fie informate despre toate aceste lucruri, precum și despre cele mai bune practici din domeniu. Parlamentul este de asemenea invitat uh, la această conferință și este de asemenea invitat să vină cu o contribuție activă. Comisia, de asemenea, uh, analizează plângerile care sunt înaintate cu privire la eventuale conflicte de interes, de exemplu, cu privire la Cehia. Această anchetă se desfășoară cât se poate de detaliat. Vă atrag atenția că este foarte important să se diferențieze între acțiunile care au fost desfășurate înainte de intrarea în vigoare a noului uh, regulament bugetar la 2 august și celelalte acțiuni după data de 2 august. Noi verificăm însă ambele perioade de timp și pe cel care se referă la prezent, deci după 2 august, și pe cel care s-a desfășurat înainte de această dată. În ianuarie am început de asemenea să desfășurăm audituri la care participă experți de la diferitele direcții generale, iar aceste controle vor fi cu caracter permanent. Dorim să constatăm dacă în ceea ce privește plățile există probleme în ceea ce privește conflictul de interese, respectiv dacă prevederile sunt respectate. Este vorba despre perioada de timp 2012-2018 ceea ce cade uh, după data de 2 august. Ei bine, cu privire la acest lucru, l-am rugat pe prim-ministrul ceh să ne informeze în scris care sunt prevederile punctuale pe care le va lua el și guvernul său, astfel încât conflictul de interese să fie evitat de la bun început și care vor fi uh, măsurile pe care le vor lua. În prezent, uh, analizăm și uh, răspunsul care ne-a parvenit. Este foarte important să vedem care sunt măsurile care vor fi luate, astfel încât să le, să-i ajutăm uh, la modul obiectiv. Prim-ministrul ne-a transmis prin uh, răspunsul său înscris că se retrage din Consiliul uh, de Resort și că nu va contribui la comunicarea privind fondurile. Comisia va veni cu concluziile sale cu privire la această comunicare. Vă amintesc că Comisia, în calitate de uh, în acest moment nu face plăți din structurile europene și fondul de investiții pentru proiecte către agrofer sau uh, proiecte către beneficiari care ar putea beneficia de plăți în această direcție. Uh, până când nu se clarifică situația în Cehia. Autoritățile din Cehia au fost informate și uh, noi considerăm că trebuie în continuare să fie verificată eligibilitatea acestui proiecte. Acesta este o măsură de protecție a bugetului european. Este foarte important să acționăm consecvent, dar să rămânem în continuare obiectivi. Și fie că este vorba despre analiza răspunsului care a venit din partea autorităților cehe sau dacă este vorba despre uh, faptul că cheltuielile ar trebui să fie corectate, prejudecățile trebuie evitate ca în cazul tuturor uh, verificărilor, trebuie să ținem cont de drepturile celor care sunt verificați pentru a vedea dacă este necesară o contraprocedură referitoare la uh, tot ceea ce s-a realizat până acum. Dacă se constată că uh, prevederile în vigoare nu au fost respectate, atunci vom lua măsurile necesare pentru protecția bugetului și de asemenea vor fi luate măsuri uh, de corectare care uh, se vor referi și la trecut, acolo unde va fi necesar. Vă vom informa uh, periodic cu privire la evoluție, așa cum s-a întâmplat și în decembrie uh, anul trecut. În aprilie vom voi prezenta la uh, Comisia pentru Control Bugetar și sunt dispus să fac același lucru și după alegeri în uh, iulie, septembrie, octombrie. Vă vom informa în continuare despre auditurile noastre și despre rezultatele acestora, precum și despre toate măsurile care vor fi fost luate de către noi. în ceea ce privește următoarea problemă, cea care se referă la numirile de la nivel înalt, care reprezintă de asemenea obiectul acestui raport. Doresc să mă refer la discuțiile pe care le-am avut în septembrie cu toate instituțiile. Reprezentanții organismelor europene au putut să prezinte modul în care își desfășoară procedurile și au putut să compare modul în care se întâmplă acest lucru. Deci a avut loc un schimb de cele mai bune practici. Pornind de la competență, performanță, calificare și experiență, se pot numi angajați competenți, aceștia pot fi de asemenea și promovați. Numirea secretarului general al Comisiei este un punct care interesează în mod special cel puțin pe dumneavoastră în acest raport. De la numirea sa, Parlamentul a uh, oferit mai multe declarații, a adresat întrebări, chiar și din partea ombudsmanului, iar noi, în calitate de comisie, am cooperat pe deplin și ne-am străduit să răspundem uh, la toate întrebările cât mai corect și mai detaliat. Și, de asemenea, să vă oferim uh, răspunsuri la toate întrebările. Numirea trebuie să fie în armonie cu statutul și cu jurisprudența, respectiv să respecte toate uh, prevederile legale și așa s-a întâmplat, aceasta este părerea mea. Secretarul general îți exercită mandatul în conformitate cu prevederile noastre și va face acest lucru și în continuare în același fel. Președintele și toți comisarii au încredere deplină în acesta. Secretarul general uh, beneficiază de toate califica- calificările necesare și are experiența necesară pentru a îndeplini această sarcină. Nu avem intenția să ne revizuim decizia. Acest lucru uh, nici nu ar fi posibil, așa cum s-a recunoscut în aprilie anul trecut uh, cu privire la acest punct, pentru că o numire nu poate să fie retrasă. Știu și înțeleg anumite de întreb- întrebări pe care le-ați adresat. Vorbim aici de transparență, corectitudine, egalitate de șanse. Toate aceste principii sunt importante și pentru mine. Și în același spirit uh, doresc să vă spun că uh, vor mai fi scoase uh, la concurs câteva funcții înalte și sunt convinsă că procedura comisiei se va baza pe niște principii solide și va oferi un cadru robust pentru o selecție corectă, astfel încât uh, alții funcționari să fie numiți corect. Și ultima afirmație cu privire la uh, cazul prezentat de doamna Ayala Sanders cu privire la IMG. Comisia a cooperat și în trecut cu IMG-ul cu privire la proiecte care vizau uh, politica de dezvoltare și implementarea aceste, acestora. Am beneficiat de consultanța Comisiei de Control Bugetar și statutul IMG a fost uh, acela de uh, organizație internațională, însă acesta a fost uh, contestat. Au urmat uh, procedurile necesare și Curtea Europeană de Justiție și-a uh, stabilit uh, decizia. Comisia va respecta uh, decizia Curții Europene de Justiție, iar plățile care mai trebuiau făcute către IMG uh, vor fi încheiate și ne vom gândi la posibilitatea unei cooperări viitoare cu IMG. Vom vedea dacă este posibilă din punct de vedere juridic. Domnilor și domnilor, dumneavoastră cu toții, la începutul uh, mandatului uh, parlamentar v-ați referit la implementarea uh, bugetului decis de dumneavoastră. Vorbim aici despre respectarea regulilor, performanță și evitarea oricăror fraude și evaziuni. Proiectul de raport care ne-a fost prezentat astăzi uh, are solicitări concrete cu privire la obiectul acestuia, iar Comisia le ia cât se poate de în serios. Voi uh, informa uh, Comisia Cont cu privire la uh, deciziile ulterioare uh, în toamnă. Activitatea dumneavoastră a fost una intensă și a, a dat roade. Vă mulțumesc pentru aceasta și pentru colaborarea constructivă. Aceasta este ultima ocazie pentru a discuta despre descărcarea de gestiune. De aceea doresc să vă mulțumesc uh, tuturor pentru uh, modul în care am colaborat. A fost o manieră foarte colegială. Uh, mulțumesc, domnule comisar. Aplauzele noastre denotă cât de mult vă respectăm. Domnule Lene, bun venit uh, din nou, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, uh, stimate doamnelor și domnilor, eurodeputați, uh, domnule comisar Oettinger, Uh, stimat reprezentant uh, al președinției, doamnelor și domnilor, având în vedere că e ultima ocazie pentru Curtea de Corturi, conturi de a lua cuvântul la plen înainte de alegerile europene, aș dori să mulțumesc uh, tuturor partenerilor curții, să mulțumesc președintei Comisiei de Control Bugetar, raportorilor, domnului comisar Oettinger, serviciului președinției Consiliului și de la grupul de lucru, să le mulțumesc pentru cooperarea excelentă pe care am avut-o de-a lungul acestui mandat. Pentru această această procedură de uh, descărcare uh, activitatea dumneavoastră de control nu este la fel de vizibilă precum activitatea dumneavoastră legislativă, uh, însă obiectivul nostru este interesul general. Sunt sigur însă că cetățenii europeni și cetățenele europene consideră că această activitate de control este la fel de importantă, respectiv ca banii să fie cheltuiți în mod corect. Deciziile de descărcare pe care Parlamentul le va vota după această dezbatere nu reprezintă niciodată un cec în alb. Uh, din contră, ele sunt rodul unui proces care a durat foarte mult și care s-a bazat pe cooperare. În orice caz, este foarte clar Ă, comisia este obligată în mod juridic să ia măsurile toate necesare ă, și să țină cont de observările Parlamentului, dar și să țină cont de explicații, ă, explicațiile Consiliului. Uh, între, între timp, cred că dumneavoastră sunteți uh, familiarizați uh, cu rezultatele raportului nostru și a rapoartelor speciale pentru 2017. Ca în 2016, noi am acordat o opinie cu rezervă și nu o opinie defavorabilă, ceea ce înseamnă pentru noi că paharul este pe jumătate plin. Deci este vorba de o confirmare a evoluției pozitive a felului în care Comisia și statele membre au gestionat finanțele europene. Și aș dori să menționez acum patru aspecte uh, mai uh, în amănunt. În ceea ce privește auditul de performanță, aș dori să mulțumesc uh, eurodeputaților uh, pentru faptul că au uh, ținut uh, cont de rezultatele raportului nostru. Ehm, aceasta arată felul că putem coopera împreună pentru a îmbunătăți politicile și programele europene. Aș dori să mai subliniez și noi că noi, eh, membrii curții și personalul nostru, vă stăm la dispoziție și comisiilor dumneavoastră eh, după publicarea rapoartelor noastre. Și dacă cumva aveți întrebări sau aveți nevoie de lămuriri suplimentare, vă rog să nu ezitați să ne eh, contactați. Suntem la curte pentru a vă sprijini în activitatea dumneavoastră de parlamentari. În în al doilea rând, în ceea ce privește angajamentele bugetare restante, faimoasele RAL, constatăm faptul că Parlamentul împărtășește preocupările noastre. În octombrie 2018 am fost la Parlament și v-am promis să, să uh, efectuez o analiză suplimentară și cu mare plăcere vă pot spune că am uh, finalizat uh, această analiză uh, în care am analizat uh, motivele pentru care uh, am obținut uh, un uh, record de 267 de miliarde de euro de raluri în 2017. Doamna Turtelbung, uh, uh, membrul curții, va prezenta analiza, rezultatele analizei curții la Comisia de Control Bugetar bugetar în 2 aprilie anul curent. În al treilea rând, în ceea ce privește solicitarea dumneavoastră adresată Comisiei de a folosi o, metodologie, o metodologie asemănătoare cu cea de la curte pentru a calcula uh, rata de eroare, uh, la fel ca și invitația de a, uh, adresată instituțiilor de a ajunge la un acord, aș dori să vă spun că sunt întru totul de acord cu poziția dumneavoastră. Sigur că se respectă independența curții, dar noi avem contacte foarte strânse cu serviciile de la Comisie pentru a verifica în ce măsură și când acest acord se va putea concretiza. Poate că domnul comisar comisar se va referi la acest aspect, dar acum aș dori să îi mulțumesc lui și echipei sale pentru contactele extrem de pozitive pe care le-am avut în acest domeniu. Ehm, sperăm să obținem uh, progrese în săptămânile și lunile viitoare pentru că este în interesul nostru al tuturor. Aș dori să profit uh, de această ocazie pentru a aborda anumite uh, aspecte care sunt importante și pentru Consiliu și care figurează în recomandarea sa. Bineînțeles că pentru noi este foarte important să uh, avem un nivel de informare și de detaliu cât mai ridicat posibil, mai ales în domeniile uh, în care uh, e nevoie să avem uh, un raport de calitate uh, uh investiții cât mai uh, important. Uh, Uh, în acest uh, an am folosit cam jumătate din resursele noastre în acest sens, ceea ce este foarte important, e foarte mult. Uh, în ultimii ani am concentrat foarte multe eforturi pentru a studia această situație. Ne-am îmbunătățit analiza riscurilor în ultimii ani și ne-am axat pe analizele în care există cât mai multe, cele mai multe riscuri. Uh, vom încerca să uh, prezentăm uh, detalii cât mai importante și să le punem la dispoziția instituțiilor. Acum încercăm să ne asigurăm că aceste informații sunt de foarte mare calitate. Vă pot da un exemplu pentru anul 2017. E vorba de domeniul coeziunii. Care a fost noutatea în acest an? Controlele și verificările deja efectuate de către cei care se ocupau de cheltuieli uh, au fost uh, efectuate și rezultatele respective au uh, fost preluate în evaluarea noastră. Și cu această nouă abordare dorim să vă punem dumneavoastră la dispoziția Parlamentului informații cât mai exhaustive, exhaustive în ceea ce privește deci, gestiunea fondurilor europene. Pentru a uh, uh, pe de acum uh, fondurile, fondurile respective sunt uh, cheltuite la nivel de zone, de regiuni uh, uh europene. Noi sperăm să putem aplica această abordare în toate domeniile bugetului, unde costurile pot să fie cheltuite în mod mai eficient, pentru ca rezultatele să fie cât mai, mai bune. În ceea ce privește cooperarea cu Ban- Banca Centrală Europeană, vă referiți și în rezoluția dumneavoastră. În ce privește accesul la documentele BCE, de care avem nevoie în activitatea noastră de audit, vă pot spune că uh, relațiile cu uh, BCE s-au, uh, s-au îmbunătățit. BCE pare să fie dispusă să aibă un adevărat dialog interinstituțional cu noi pentru a avea un acord de un memorandum de înțelegere pe care l-am cerut în urmă cu un an. Această evoluție pozitivă se datorează și uh, sprijinului uh, manifestat de către Parlamentul European și vă mulțumim pe această cale. Avem intenția de a lansa această dezbatere cât mai repede pentru a finaliza procesul înainte de vacanța de vară. Însă aș dori să vă lansez un apel uh, să uh, folosiți această ocazie și pe viitor și uh, pentru a obține actele legislative în viitorul mandat pentru ca dialogul cu BCE să continue și pentru a rezolva problema îngrădirii accesului nostru la documentele BCE. Doamnelor și domnilor, acum aș dori să fac o ultimă observație, o ultimă reflexie. Având în vedere că Uh, în curând va avea loc uh, campania electorală în câteva săptămâni în uh, cele 27 de state membre. E vorba de alegerile poate cele mai importante din Europeană. Aș dori să vă pun la suflet o activitate foarte importantă. Activitatea noastră de audit este foarte obiectivă și vă punem la dispoziție. Dacă e să ne uităm înspre viitor, avem foarte multe avize prezentate în mod sintetic care vă permit să uh, prezentați viitorul cadru uh, financiar multianual și programele respective. Iar privind înspre trecut, în mod uh, retro, retroactiv, avem raportul nostru anual în care se abordează foarte multe aspecte foarte importante legate de proiectele de succes din Uniunea Europeană pentru că noi, auditorii, nu încercăm să vă criticăm, noi dorim să ne aducem o contribuție cât mai rondică pentru a îmbunătăți situația în Uniunea Europeană, acolo unde se consideră că este necesar. Vă mulțumesc pentru atenție. Aș vrea să fac acum o declarație, pentru că nu uh, mai avem atâta timp la dispoziție din cauza comunicărilor detaliate care s-au făcut aici de aceea nu voi putea fi deloc uh, tolerant dincolo de limita de timp pe care o aveți la dispoziție, așa că vă rog să o respectați cu strictețe, pentru că nu vă pot permite mai mult. Și acum primul vorbitor din partea comisiilor parlamentare, Comisia AFET, doamna Nina Ghil, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, mă bucur să-l văd pe fostul coleg Lene aici. Vreau